S-a închis. Se respinge. 86. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 87. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 88. Să deschizi votul.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 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129. să deschis votul. S-a închis. Se respinge. 149. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 89. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 150. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 90. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 113. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 91. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 130. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 92. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 131. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 132. S-a deschis votul. S-a închis. E o problemă, o problemă tehnică.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 okay, okay, okay. So we have to vote once again. per, ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il 100. Din motive tehnice trebuie să votăm din nou 131. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis. Respinto. 100... Se respinge. 132. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis. Se respinge. 93. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 95. Cine este pe... Ă, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 96. să a votul. S-a închis. Se respinge. 97. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 98. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 99. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 100. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 101. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 102. Cine este... S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 6 de. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se, res- se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul original, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 135. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 22. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 23. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 25. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 26. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 27, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28, cine... s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 29. Douăzeci și nouă. Cine este pentru? împotriva, abțineri se respinge, 3, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 30, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, textul original, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm a doua parte, verificăm a doua parte din textul original, să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Cine este... S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 33. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge.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 Se respinge. 36. Să deschis votul. S-a închis. Se respinge. 37. Să deschis votul. S-a închis. Se respinge. 136. Să deschis votul. S-a închis. Se respinge. 119. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 38. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 39. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 108. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 109. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 45. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul original de la considerentul BY, prima parte cine este pentru, împotriva, se adoptă. A doua parte cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă doptă. Se respinge, se colectează președintele, se respinge. Amendamentul 50, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 51, să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. Text original, prima parte, să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. A treia parte. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. 52. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 110. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm întreaga rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Larina? Sì, nu No, lei, lei, lei Approvato. Se adoptă. Felicitări. celor doi raportori. Fine la votazione faccio una notazione. Dar la sfârșitul votului Uh, în ceea ce privește uh, votul asupra raportului Arena, nu am arătat că așa s-a încheiat prima lectură a Parlamentului. Dacă nu sunt observeții, atunci se, considera, se consideră că prima lectură uh, este încheiată. Vă mulțumesc! Acum întrerupem timp de două minute, așteptând ca persoanele care doresc să iasă din sală să o poată face, după care trecem la explicațiile de vot care vă reamintesc trebuie să se încheie la orele 14.30 ca să respectăm acordurile sindicale. Vă mulțumesc! Allora, iniziamo con le dichiarazioni di... Începem uh, de explicațiile de vot. Vă reamintesc că trebuie să încheiem la orele 14.30 și că intervențiile uh, care nu vor putea să aibă loc astăzi veți putea, de fapt, să le faceți și mâine după voturi. Începem cu raportul Maria Arena în ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare. Are cuvântul doamna Maria Notis un minut. Maria, eh, onorevole Notis. Domnul Notis, Marias. Απλά δεν υπάρχει ησυχία, κύριε Πρόεδρε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να... Mulțumesc, domnule președinte. Este destul de greu să vorbesc, că e foarte mare zgomot. Invito i colleghi ad uscire. Îi rog pe colegi să părăsească sala în liniște pentru că au început explicațiile de vot. Și vă rog să nu-i deranjați pe orator. Domnule Marias, vă rog frumos, un minut aveți la dispoziție. Mulțumesc. Fondul European de Ajustare la Globalizare Eh, poate contribui la îmbunătățirea ocupării. Suntem astăzi într-o situație în care globalizarea a condus la o rată de șomaj eh, foarte ridicată în urma procesului de outsourcing a, al companiilor. IMM-urile sunt cele mai afectate și cred că fondul eh, de ajustare la globalizare uh, și-a dovedit deja utilitatea și poate să-i ajute pe șomeri să-și, uh, să regăsească un loc de muncă și în așteptare mm, acestui moment să beneficieze de un ajutor financiar. Din păcate, în Grecia până astăzi aceste fonduri nu au fost bine utilizate, deși ele ar fi putut să contribuie la ajutarea acestui popor care a fost uh, sărăcit de toate memorandumurile de până acum. Uh, acest ajutor suplimentar uh, prevăzut aici ar putea compensa și șomajul datorat noilor tehnologii și uh, domnul Howard are cum prezent cuvântul. Mulțumesc la Comisia de Bugete. Primim și aprobăm rapoarte care au de-a face cu acest uh, fond. Nimeni nu vrea să le ia în considerare din cauza circumstanțelor acestora. Însă putem să luăm acțiuni concrete pentru cei care au fost concediați. Un lucru care s-a întâmplat la Air France, la Nokia, Almaviva, la mari magazine din Finlanda și uh, în sectorul de textile din Grecia, Portugalia și așa mai departe departe. Uniunea Europeană poate să dea dovadă de solidaritate față de acești oameni aflați în circumstanțe dificile. Noul CFM va pune la dispoziție aproximativ 1,6 miliarde pe parcursul anilor. Acceptăm modificările care au fost făcute în acest raport. E simplificat domeniul de aplicare al fondului și există o uh, modificare proactivă a finanțărilor. Din iulie am înregistrat do- peste 101 de astfel de cazuri în statele membre. Din păcate, Regatul Unit nu a participat la niciunul dintre, niciuna dintre aceste acțiuni. Domnul Palmer, un minut. Uh, Mulțumesc foarte mult și susțin ideea acestui fond european de ajustare la globalizare care să ajute industriile în procesele lor de tranziție și să răspundă la provocările unui context global economic uh, plin de provocări, provocări, provocări aduse și de noile tehnologii, inteligența artificială, automatizare, trecerea către o economie cu mm, uh, cantități reduse de carbon sau chiar zero carbon. Însă trebuie să învățăm din trecut. În anumite părți din Regatul Unit, unde oamenii și-au uh, uh, pierdut uh, locuri de muncă bine plătite în industria minieră, de exemplu, și au fost în loc angajați în locuri de muncă cu contracte precare și cu salarii precare Fondul European de Ajustare la Globalizare ar trebui să ofere condiții de creare de locuri de muncă, dar care să fie uh, condiții bune, condiții demne și nu numai un alt loc de muncă. Mulțumesc, domnul Mamikins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca rezultat al globalizării, destructurarea companiilor îi pune în pericol pe mulți dintre lucrători. Nu spun că globalizarea ar fi un fenomen negativ. Acesta ne aduce oportunități uriașe pe care părinții noștri nu le-au avut. Însă de, ce, de ce avem nevoie acum de mai multă solidaritate? Și îi mulțumesc Mariei Arena, colega mea, pentru că a păstrat acest spirit în raportul său. Salut amendamentele care discută despre aspecte tehnologice și de mediu ale globalizării digitalizării. E o plus valoare față de propunerea făcută de Comisia Europeană. Abordarea globalizării însă nu e posibilă fără să ajustăm și politicile sociale. Dacă mă gândesc la Letonia, la ce se întâmplă acolo, nivelurile mari de imigrație schimbă piața muncii acolo și industria noastră. Un raport al unui centru baltic a tras concluzia că jumătate din rezidenții din Letonia vor fi peste 50 de ani până în 2030. De aceea Uniunea Europeană trebuie să ajute și statul nostru atunci când va fi format de pensionari. Mulțumim, domnul Clun, un minut. Thank you. Mulțumesc. Uh, salut acest raport. Uh, Fondul European de Ajutare la Globalizare aduce uh, ajutor celor care și-au pierdut locurile de muncă în urma unor schimbări care rezultă din globalizare, care rezultă din criza economică și financiară și salut anumite prevederi de reducere a nivelului Uh, lucrătorilor care pot fi disponibilizați până la 200 este un lucru foarte important, mai ales pentru țările mai mici și la fel și IMM-urile uh, cred că apreciază reducerea acestui uh, plafon pentru că altfel nu se calificau pentru a beneficia de acest fond. sunt mai multe proiecte care s-au calificat pentru a beneficia de sprijin din Fondul European de Ajutare la Globalizare, tocmai datorită acestei uh, prevederi care a fost uh, adăugată și astfel acest fond vine în uh, completarea fondurilor naționale care își propun să-i ajute pe cei care și-au pierdut locul de muncă. Mulțumesc, domnul Kelly, un minut. Vă mulțumesc, la fel ca și colegii mei, la fel ca și colega mea, Diedre Clun, și eu salut acest raport. Și îl feli- o felicit pe doamna raportor și pentru extinderea cu încă un an. Totul s-a început în 2007, au existat uh, fonduri alocale, au existat peste 100 de oameni redundanți, până la urmă s-a ajuns la noi locuri de muncă, s-au obținut noi calificări pentru acești oameni și în anumite cazuri aceștia au avut ocazia să-și deschidă propriile afaceri. Salut în special reducerile, reducerile care au fost făcute, astfel încât oamenii în poziții similare nu își vor pierde locurile de muncă. Este un, acesta este un fond excelent. Mulțumesc. Fontanier, sul Fondul Social European. Acum trecem la raportul Lope Fontanier, Fondul Social European Plus, din nou domnul Marier. Mulțumesc. Având în vedere schimbările economice violente, Europa s-a umplut de o armată de săraci și de uh, șomeri. Și oricare ar fi măsurile care vin să uh, compenseze aceste politici de austeritate, Fondul Social European uh, fiind una dintre ele, ei bine, ele nu reușesc să rezolve um, rădăcina, cauza acestor probleme. Fondul Social European uh, nu viza suficient regiunile, nu viza suficient uh, țările din sudul Europei. El ar trebui să se concentreze mai mult pe formare, pe um, ajutorarea șomerilor și pentru și pe combaterea sărăciei uh, care îi afectează pe mulți europeni. Um, e nevoie de multe acțiuni care să sprijine statul providență, e nevoie de o mai bună utilizare a acestor fonduri în statele membre, mai ales în statele din Sud. Mulțumesc, domnul Necov, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport FSE Plus și asta pentru că există provocări de ordin social cu care avem de-a face. Trebuie să facem față șomajului în rândul tinerilor, diferențelor care există între sistemul de educație și piața de muncă. Acestea ar trebui să fie prioritățile cheie. Dacă nu, Uniunea Europeană va fi amenințată, va fi supusă unor mari presiuni. Sper și am încredere că depășirea inegalităților este cea care ar trebui să ne preocupe cel mai mult. Măsurile care au fost propuse sunt măsuri care să îi protejeze pe copii. Sărăcia afectează jumătate, aproape jumătate din copii din Bulgaria. Aceștia nu au acces la îngrijiri de sănătate și nu au acces la educație. E într-adevăr un semnal de alarmă. Este datoria noastră să le oferim un viitor tinerilor noștri. Mulțumim, domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi prin acest raport, ă, statele membre pot să orienteze într-un mod mai flexibil aceste fonduri pentru protecție socială, pentru educație, pentru protecția ă, sănătății cetățenilor. Este un lucru bun. În același timp, ă, Comisia trebuie să păstreze supravegherea modului în care aceste cheltuieli sunt făcute, pentru că anumite țări se confruntă cu probleme specifice. În Letonia, minoritățile vorbitoare de Rusia, de rusă, îmi cer scuze, reprezintă 24% ehm, din eh, populația țării și eh, nu beneficiază de educație în limba rusă, conform legislației. De asemenea, șomajul eh, printre tineri în Letonia se ridică la 11% în 2018. Este un semnal că tinerii noștri nu pot avea un parcurs academic sau profesional din cauza uh, Uh, politicilor lingvistice deosebit de discriminatorii care trebuie stopate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul, are cuvântul domnul Palmer, un minut. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ultima oară când uh, m-am interesat eu, nu ne confruntam cu o lipsă de alimente în Uniunea Europeană. Pe rafturile magazinelor noastre erau multe alimente, însă există o urgență legată de o sărăcie legată de alimente în toate statele membre, pentru că observăm că cresc foarte mult băncile alimentare și există multe proiecte de combatere a sărăciei, multe dintre ele finanțate prin intermediul FSE. Ce putem face să putem să ne asigurăm că nu va exista o asemenea criză și că ea nu se va acutiza, ar trebui să eliminăm încă de pe acum un Brexit fără acord, pentru că nu milionarii din uh, Partidul Conservator sunt cei care vor avea de suferit cel mai mult dacă, se iese, dacă Regatul Unit iese fără acord, ci tocmai aceste bănci alimentare, care sunt cele care vor avea de plătit cel mai mare preț. Se va ajunge la prețuri crescute, cozi și mai mari la aceste bănci alimentare. Eu inacceptabil. De aceea nu putem să discutăm despre o ieșire fără acord și asta imediat. Mulțumim, doamna Maletici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut fi de acord cu propunerea de a scădea investițiile în Fondul Social European cu 7 miliarde de euro. Propunerea Parlamentului merge în direcția opusă. Se propune o creștere la 106 miliarde de euro, pentru că acest instrument este deosebit de important pentru noi competențe, pentru uh, tranziția digitală în Europa, pentru, șomaj, pentru combaterea șomajului uh, tinerilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor cu dizabilități, inclusiv uh, categoriile defavorizate, integrarea lor în uh, societate. De asemenea, um, acest fond luptă pentru eradicarea sărăciei sărăciei și mai ales eradicarea sărăciei uh, copiilor. De aceea avem nevoie de mai multe fonduri, mai multe activități și solidaritate socială sporită. Mulțumesc, doamna Clun. Um, Mulțumesc. Salut propunerea făcută de Parlament astăzi de a consolida acest fond pentru următoarea perioadă 2020-2027. Fondul Social European reunește multe alte fonduri, inițiativa pentru uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor, programe de sănătate în Uniunea Europeană și, și inițiativa europeană socială. Toate acestea se axează pe șomaj și își doresc să crească oportunitățile de angajare ale persoanelor. Sunt adresate problemele de sărăcie și excluziunea socială. Accentul cade pe tineri și pe copii. Valoarea acestui fond este aceasta, pentru că se adresează într-un mod direct oamenilor, astfel încât aceștia să poată să-și dezvolte abilități pentru noua eră economică și digitalizarea, globalizarea, lucruri despre care am vorbit înainte, astfel încât aceste persoane să fie echipate cu abilitățile de care au nevoie pe întregul parcurs al vieții. Cred că e foarte important să continuăm să sprijinim FSE Plus, acest Fond Social European Plus, pentru că el e un fond de care beneficiază cetățenii în mod direct în comunitățile lor. Mulțumim, doamna Șuița, un minut. Mulțumesc, salut această propunere a Comisiei cu privire la Fondul Social European Plus pentru uh, perioada 2021-2027, pentru că nu este vorba numai despre ocupare și incluziune socială. Fondul Social European uh, rămâne în cadrul politicii um, de coeziune și include și alte inițiative care vor continua să se încadreze în această politică de coeziune. Am ajuns acum la 106 miliarde de euro. Cred că este o finanțare suficientă pentru uh, 27% din politica de uh, coeziune. De asemenea, simplificarea modalităților de distribuire a fondurilor și simplificarea procedurilor sunt și ele, uh, este un proces care este luat în calcul, un proces pozitiv și sprijin uh, acest lucru. Mulțumesc, domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru propunerea Comisiei Europene privind Fondul Social European Plus pentru perioada 2021-2027, un fond care va promova incluziunea socială și ocuparea, dar care dorește de asemenea să efectueze pași în direcția consolidării dimensiunii sociale europene. Sprijinul pentru tineri rămâne obiectivul principal. Nivelul șomajului printre tineri este mult prea mare, mai ales în unele regiuni. Fondul Social European Plus trebuie să permită uh, Mm, măsuri, măsuri individualizate care să uh, se uh, coroboreze cu garanția pentru tineri și trebuie să permită tinerilor inactivi să se apropie de uh, piața muncii. În plus, acest fond trebuie folosit pentru a îmbunătăți funcționarea piețelor de ocupare a um, forțelor muncii ca să îmbunătățească serviciile de consiliere și de orientare pentru lucrători. Uh, știind că disparitățile sociale din Europa uh, sunt motiv de îngrijorare din ce în ce mai mare, este foarte important ca acest fond să facă parte din uh, programul de măsuri de luptă împotriva sărăciei și pentru o mai bună incluziune socială. Mulțumesc, domnule Caput, Acum trecem la raportul lui Pascal Arimu. Uh, uh, acum are cuvântul domnul Damato, uh, doamna Damato, numele grupului FDD. Mulțumesc, domnule președinte. În pofida votului care m-a dezamăgit foarte mult pe două amendamente pe care noi le-am prezentat în ceea ce privește finanțarea și calcularea datoriei naționale, votul de la rege de fapt era satisfăcător și până la urmă am votat pentru la votul final ți-a dorit uh, simplificarea arhitecturii programelor mixte de cooperare teritorială, însă propunerea avea mai multe puncte care trebuiau criticate și noi am intervenit atât în momentul amendamentelor cât și în momentul negocierilor ca să modificăm ceea ce s-a văzut în textul consolidat, așa cum a fost el votat în Comisia Regională, uh, Dezvoltarea Regională. Acum, programele transfrontaliere uh, maritime pot să fie adoptate în cadrul primei axe. Schimbul arhitecturii adoptat de Comisie în ceea ce privește programul de cooperare maritimă care se încadrau doar la componenta 2 transnațională, nu era funcțional pentru nevoile regiunilor, dar nici măcar nu existau suficiente elemente care să sprijine o schimbare radicală și să compromită acele programe de cooperare maritimă care sunt foarte importante și de altfel strategice pentru Italia și alte țări. În ceea ce privește resursele, raportul prevede o sumă de 11 miliarde cu 10 destinate celor, uh, componentelor de la 1 la 4. Deci, un miliard de investiții pentru inovare în regiuni. Rata de cofinanțare este de 80%, ceea ce înseamnă că ratele de prefinanțare pentru perioada 2014-2020 vor fi mai mari și autoritățile regionale și locale vor avea suficiente lichidități ca să înceapă proiecte teritoriale. De asemenea, ne bucură faptul că se reamintește că toate componentele din Interreg trebuie să continue la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și proiecte proiectele mici, uh, people to people, trebuie să fie menținute și consolidate și componenta pilot numărul 5 trebuie să se concentreze și pe crearea unor legături între regiunile mai puțin dezvoltate și cele mai dezvoltate, crescând capacitatea de a crea ecosisteme regionale de inovare funcționale și astfel să um, acopere lacunele între uh, regiuni sau între state. Mulțumesc. Onorevole Marias, un minut. Domnul Marias, un minut Domnule președinte, știm cu toții că acest fond pentru dezvoltarea regională trebuie să sprijine regiunile. Proiectul Interreg s-a dovedit a fi un proiect foarte important care duce la această consolidare a colaborării interregionale, dar și a colaborării între statele vecine. Însă trebuie să spunem și următorul fapt. Această vecinătate poate să aibă efecte negative asupra unor anumitor economii. Avem state cum ar fi Bulgaria. Acolo există indicatori mai scăzuți în ceea ce privește impozitarea, ceea ce duce la consecințe negative pentru pentru regiunile nordice la nord de Grecia, care se află în vecinătatea Bulgariei. Vorbim despre un dumping fiscal. Din acest motiv avem nevoie de interreg, astfel încât să putem să sprijinim acele economii care au de-a face cu o concurență inegală din partea statelor vecine. Astfel, state ca Grecia pot să fie sprijinite, pot să fie sprijinite de asemenea și companiile, astfel încât să facă față acestei concurențe ilegale. Bulgaria utilizează acest dumping fiscal. În Bulgaria există un indicator mai scăzut de TVA, dar și mai scăzu- venituri mai scăzute. Program... Doamna Maletici, mulțumesc. Programele Interreg sunt foarte importante pentru întărirea solidarității în Europa, mai ales uh, prima componentă și anume cooperarea transfrontalieră. Prin urmare, mă bucur că Parlamentul a acceptat o creștere a fondurilor pentru cooperarea teritorială uh, transfrontalieră finanțarea fiind astăzi chiar mai mare decât cea propusă de comisie. Am ajuns la 11 miliarde care vor fi alocați acestui program. Ei trebuie să fie utilizați într-un mod cât mai eficient. Mă bucur că amendamentele pe care le-am uh, depus pentru simplificarea procedurii de implementare au fost acceptate și pe viitor uh, povara administrativă mm, va scădea în procesul de implementare a programelor și beneficiarii uh, se vor bucura de acest lucru. Uh, componenta inovației este și ea importantă și sper că și aici uh, va avea loc o creștere a creditelor financiare cu 0,3%. Mulțumesc, doamna Suița. Vă mulțumesc. Eu am fost raportoare din umbră pentru Comisia AFET pe acest subiect și aș vrea să mulțumesc um, membrilor de la Comisia de Dezvoltare Regională care s-au ocupat de acest subiect și care ne-au permis să um, dăm mai multă importanță acestui raport. S-a simplificat procedura, cum este mai simplu să obții fonduri și este uh, principala veste bună. Știm uh, cum uh, au fost create fondurile Interreg, care era uh, rostul lor inițial, uh, facilitarea cooperării transfrontaliere. E vorba despre proiecte în general de mici dimensiuni, de la cetățean la cetățean. Să sperăm că acum va exista mai multă flexibilitate, fondurile vor fi mai ușor folosite, nu vor mai exista atât de multe bariere administrative, vor fi mai multe proiecte finanțate spre beneficiul cetățenilor noștri. 11 miliarde de euro nu este deloc o sumă mică deci nu putem decât să salutăm această inițiativă și uh, faptul că datorită Parlamentului aceste fonduri acum sunt mai mari. Trecem acum la raportul cu privire la pesticide și începem cu domnul Neco. Vă mulțumesc, domnule președinte. Când am votat acest raport, am, tra- am transmis un semnal clar industriei europene și Comisiei Europene cu privire la autorizarea și utilizarea substanțelor de protejare a plantelor. Lucrurile nu pot să rămână așa cum sunt astăzi. Trebuie să existe o transparență deplină în autorizare și producere. Nu avem nevoie de noi cazuri similare cu cele din trecut. Nu e nevoie ca oamenii să se îmbolnăvească de cancer, astfel încât să schimbăm situația. Trebuie să dezvoltăm noi metode, metode care nu sunt chimice pentru a proteja plantele. Unele din substanțele chimice care sunt utilizate astăzi presupun un risc și amenință sănătatea oamenilor, amenință diversitatea biologică și amenință de asemenea și traiul apicultorilor. Trebuie să investim astfel încât să luptăm împotriva importurilor ilegale de pesticide și trebuie să creștem controlul la granițele bulgare. E un lucru care ar beneficia pentru toți cetățenii europeni. Doamna Forenza. Contantă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă că am participat în calitate de raportare din umbră la lucrările Comisiei PEST, la um, munca asupra acestui raport uh, și sunt de asemenea mulțumită de rezultatul votului de astăzi. Uh, cred că s-a făcut un pas uh, în direcția unui plus de transparență. Așa cum s-a spus și în raport, scandalul cu glifosatul și cu EFSA Uh, ne-a făcut să dăm mai multă atenție campaniilor de tipul Stop glifosat și, cum spuneam acum, s-a făcut în uh, direcția cea bună. Glifosatul este uh, un ierbicid care, de fapt, omoară toate plantele Uh, indiferent de stadiul lor de dezvoltare și nu se uh, mm, nu dispare uh, ușor și știu că în regiunea mea, în Puglia, mai ales în Salența, s-a descoperit că concentrațiile de glifosat din sol erau foarte mari și că acolo s-a interzis folosirea glifosatului și sunt folosite doar acele produse lichide. Mulțumesc, doamna Evi, un minut acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt bucuroasă de rezultatul votului uh, asupra acestui raport, un raport deosebit de important despre procedurile de autorizare a pesticidelor, astfel încât Europa în sfârșit să răspundă la cererile milioane de cetățeni europeni care cer ca produsele toxice, periculoase, nu doar pentru sănătate, ci și pentru mediul înconjurător, pentru biodiversitate, să fie în sfârșit interzise și mai ales să ajungem la o evaluare științifică făcută uh, în mod independent, o evaluare publică pe această cale trebuie să o pornim ca să garantăm că scandalul precum uh, Monsanto Papers legate de autorizarea glifosatului să nu se mai repete. Trebuie să punem în centrul uh, atenției cetatea cetățenilor și protecția mediului înconjurător. Mulțumesc, doamna Godin, are acum cuvântul. Acest raport cu privire la autorizarea pesticidelor în Uniunea Europeană vine în urmarea disfuncției Mm, vine în urma unei uh, proaste funcționare a autorității um, de competente din Uniunea Europeană și în urma Uh, scandalului glifosatului care ne-a arătat că acest sistem uh, nu funcționează cum trebuie. După 9 luni de comisie specială în cadrul Parlamentului European am ajuns la un text care rămâne totuși timid, nu răspunde decât parțial necesității de protecție a sănătății cetățenilor în fața pesticidelor. Cu toate acestea, notez prezența unor progrese care vor fi determinante pentru elaborarea unei um, reforme aprofundate a procedurii de autorizare a pesticidelor. Am votat uh, pentru acest raport acord, reținând că, într-un mod sau altul, va trebui ca EFSA să dea dovadă de mai multă transparență pentru a evita conflictele de interes. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Morel. Un minut. Euh, monsieur le Président, nous venons Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am votat aceste recomandări care să ducă la o îmbunătățire a sistemului de detectare și interzicere a pesticidelor periculoase. Toată lumea se bucură de acest fapt. Însă, în același moment, în presă ni se spune că unul dintre institutele care lucra pentru EFSA a pur și simplu nu a făcut decât să copieze, să facă un copy-paste pe o mare parte a raportului Monsanto, cel care fabrică glifosatul. Și acolo e subliniată această, e subliniat acest pericol. În fața acestui scandal nu putem să tăcem, trebuie să-i arătăm cu degetul pe responsabili. Parlamentul European trebuie să le ceară socoteală comisarilor, directorilor din EFSA, pentru că dacă nu facem așa, care mai e credibilitatea noastră? Eu cred că noi trebuie să fim mândri că ne dorim un control mai bun, o interzicere a substanțelor periculoase, însă în același timp trebuie să îi sancționăm pe cei care au acționat așa cum nu trebuie trebuie. Mulțumim, domnul Pospișil. Un minut. Mulțumesc. Este un raport important pe care l-am uh, sprijinit pentru a întări regulile de autorizare a pesticidelor în Uniunea Europeană este o idee bună pentru că avem nevoie de o legislație de bună calitate pentru statele membre. Am sprijinit acele amendamente care au uh, adus niște restricții și mai uh, uh, importante în, acest, în această legislație, mai ales în ceea ce privește uh, testarea pesticidelor pe animale care trebuie interzisă. Este important ca legislația nouă să fie mai bună decât cea veche. Mă bucur că această propunere a fost votată, iar întărirea procedurii de punere pe piață a unor noi pesticide este o parte importantă din beneficiile aduse de acest nou act legislativ. Mulțumesc, doamna Șuița. Vă mulțumesc, domnule președinte. Problemele cu glifosatul erau evidente, așa s-a ajuns la crearea Comisiei PEST, care a muncit din greu timp de un an de zile. Acest raport a um, permis găsirea unui consens între uh, tabăra de stânga și cea din uh, dreapta acestui Parlament și mă bucur. Întreaga procedură acum va avea două etape, una la nivel uh, european și una la nivel național. La nivel european se va aproba substanță activă și la nivel național uh, se va da autorizare de comercializare pentru produse. Așa trebuie să se desfășoare. Sănătatea cetățenilor este prioritară. Acum domnul Polceac. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest proiect de raport. Cred că este foarte important să dăm dovadă de responsabilitate și să asigurăm durabilitatea în acest domeniu nu doar în Europa, ci și în alte locuri din lume, dar și în Uniunea Europeană, în Cehia, de exemplu, glifosatul este suprautilizat și și alte substanțe. Aceste substanțe sunt universale, ele distrug orice e verde. Și eu aș spune că există alternative mai bune pe piață astăzi. De aceea, în procesul nostru de luare a deciziilor, trebuie să avem o transparență crescută. Trebuie să recunosc că atunci când eram în Comisia Agri, am fost indus în eroare de un studiu care nu fusese un studiu transparent și aș putea spune că a fost chiar fals. A fost un plagiat. Criteriile trebuie să fie mai stricte, totul trebuie să fie cât de transparent posibil. De aceea am fost pentru acest raport și sper că această abordare bazată pe mediu va câștiga în viitor. Mulțumesc! Grazie tutti colegii! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare. Se suspendă sesiunea până la orele 15. Va bene?